<clears throat> Bien, mesdames et messieurs. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, începem uh, această după-amiază cu întârzierea tradițională de miercuri. Colegii noștri nu sunt întotdeauna prezenți. Dacă nu sunt observații în legătură cu ordinea de zi, începem lucrările. Astăzi îi avem printre noi pe doi invitați, domnul Vanoș, directorul general al statului major al Uniunii Europene și începând cu ora 4 și jumătate vom discuta cu domnul Șimunovici, secretar de stat în Ministerul Apărării Republicii Croația. Vă amintesc că, în mod excepțional, luni, în cadrul sesiunii de la Strasburg, Vom organiza o sesiune excepțională pe 22 noiembrie la ora 7. Vom discuta cu generalul Abrial, care este care vom discuta despre um, Norfolk. Generalul se va întoarce de la Lisabona după summitul NATO și la ora 7 luna viitoare vom avea ocazia să discutăm cu el. Trecem imediat la primul punct de pe ordinea de zi. Generalul Van Oș uh, îl înlocuiește pe generalul Lichi, care s-a exprimat de mai multe ori în cadrul acestei subcomisii. Este directorul general al statului major din 28 mai 2010 Există mai multe puncte care țin de competențele noastre și pe care le-am putea aborda astăzi, mai ales uh, operațiunile militare ale Uniunii Europene și în special ultima misiune, o misiune în privința căreia nu am avut încă dezbateri, misiunea din Uganda. Capacitățile, problemele recurente și ce vom face în privința obiectivului global 2010, aplicarea tratatului de la Lisabona. S-a vorbit mult despre acest subiect în Comisia AFET și uh, despre Serviciul European de Acțiune Externă. Ne veți spune care este poziția instituțiilor militare în cadrul arhitecturii acestui serviciu și abordarea globală și cooperarea civilo-militară sunt teme care știu că vă interesează îndeaproape și care au fost intens dezbătute în această subcomisie, mai ales după raportul colegului nostru, Cristian Eller. Domnule general, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase de deschidere. Sunt onorat să mă adresez membrilor acestei uh, subcomisii. Am astfel ocazia să vă prezint uh, ideile noastre și, bineînțeles că este foarte util să vă ascult și pe dumneavoastră pentru a găsi împreună cele mai bune soluții. După cum a explicat și președintele, sunt succesorul generalului Lichi, directorul general al statului major al Uniunii Europene și poate că ar fi bine să explic în câteva cuvinte care este rolul meu. V-ați întâlnit deja cu generalul Valkan Siren, este președintele Comitetului Militar, eu sunt directorul general al statului major al Uniunii Europene. Care este diferența între cele două organisme? Eu sunt directorul al director general al statului major în cadrul structurilor europene și misiunea noastră este de a susține comitetul militar. Uneori eh, sunt numit șeful apărării Uniunii Europene, îmi place această titulatură, dar nu este adevărată. Eu sunt în slujba celor 27 de uh, reprezentanți militari din Uniunea Europeană. Și uh, comitetul militar este prezidat de o altă persoană. Rolul meu este dublu. Susțin acest uh, comitet pentru a furniza consiliere nivelului politic dacă se hotărăște o intervenție militară și, de asemenea, în cadrul structurilor europene și vom uh, deveni parte a Serviciului European de Acțiune Externă începând cu 1 ianuarie, ei bine, ne asigurăm că aplicăm deciziile în cooperare cu ceilalți uh, civili din structuri. Există un motiv foarte bun pentru care am încercat să obțin acest post și mă bucur că l-am obținut la începutul acestui an, mai precis în luna mai. Motivul acesta este că din punctul meu de vedere, perioada aceasta este foarte, foarte interesantă. Este foarte interesant să lucrez pentru Uniunea Europeană. Ca și majoritatea colegilor mei, am lucrat multă vreme în cadrul NATO și întotdeauna în NATO și în Uniunea Europeană, militarii au fost cei care au cerut ca și alții să fie implicați în gestiunea crizelor. Înțelegem faptul că nu doar militarii pot soluționa crizelor. Întotdeauna trebuie să cooperăm strâns cu alții. Numim acest uh, concept uh, abordarea globală. De ce este interesant să lucrezi pentru Uniunea Europeană? Este interesant pentru că ne îndreptăm spre o abordare globală pe care o numim politica de securitate și apărare comună, știți totul despre această politică. După adoptarea tratatului de la Lisabona am uh, pus pe picioare Serviciul European de Acțiune Externă și știți foarte bine în ce constă. Din punctul meu de vedere, rolul cel mai important al acestui serviciu va fi acela de a spori posibilitatea de a avea o abordare globală, o abordare care să includă nu doar militarii, nu doar politica de securitate și apărare comună, și suntem uh, coordonați de Direcția de Planificare și de Gestionare a Crizelor, CMPD, conlucrăm de asemenea cu Centrul de Situații al Uniunii Europene. Toate acestea au fost îmbunătățiri importante în ultimul deceniu și iată că acum apare acest serviciu european de acțiune externă care ne va permite să avem o abordare chiar și mai globală. Pentru că ceea ce aștept eu de la acest uh, serviciu este să putem coopera și mai strâns cu Comisia Europeană. Am un foarte mare respect pentru activitatea Comisiei Europene. Comisia Europeană dispune de mijloace importante și le folosește în domenii foarte importante pentru gestiunea crizelor, pentru acordarea de ajutoare pentru dezvoltare și așa mai departe. Sunteți la curent cu aceste programe. Cred că ar fi excelent dacă ne-am putea uni eforturile. Asta nu înseamnă că Serviciul European de Acțiune Externă va coordona totul, Comisia își va păstra rolul și știu că alta reprezentantă nu este ministra afacerilor externe și a apărării, însă dacă vă uitați atribuțiile sale, veți vedea că anumite atribuții sunt legate de o astfel de funcție și dacă vă uitați la ce se întâmplă în statele membre, veți, uh, vă veți da seama că va avea nevoie de un întreg aparat. Ea va coordona delegațiile Uniunii Europene știți eh, ce s-a hotărât în privința Serviciului de, European de Acțiune Externă și va putea de asemenea să beneficieze de expertiza existentă în cadrul Comisiei. Cred că acesta va fi un pas important înainte. Vor exista mecanisme de coordonare. Așa cum un ministru al afacerilor externe ar proceda într-un guvern național. Un astfel de ministru nu este deasupra celorlalți. Va avea un serviciu de acțiune externă, însă înalta reprezentantă va putea să ia inițiative pentru a conlucra și cu alți actori și în Uniunea Europeană există mulți astfel de actori care pot face ca Uniunea Europeană să joace un rol important în multe domenii și cu siguranță în domeniul siguranței și apărării. Și uh, este un moment uh, oportun pentru a participa la aceste eforturi. Știu că unii membri ai acestei comisii și-au exprimat uh, preocupare în privința faptului că în cadrul acestei structuri mari, componenta militară va avea un rol mai mic, un rol minor. Trebuie să vă spun că eu nu împărtășesc deloc aceste preocupări. Întotdeauna am solicitat o abordare globală, inclusiv în cadrul NATO. Vorbim despre această abordare globală de decenii întregi și iată că acum este cu adevărat pusă în practică și cred că și componenta militară va fi mai eficientă datorită abordării acestea globale. Și autoritățile civile vor uh, fi incluse în această abordare. S-au pus întrebări legate de poziția componente militare în serviciul de acțiune externă. Eu, unul, nu am nicio îndoială în privința unui fapt. Ați căzut de acord cu înalta reprezentantă și cu Consiliul și uh, înalta reprezentantă s-a exprimat foarte clar în această privință. În cazul unei crize, înalta reprezentantă va reuni toți actorii cheie în jurul unei mese sunt destul de mulți și militarii sunt printre acești actori cheie. Ne vom, uh, vom uh, oferi consiliere și dacă va exista un consens uh, și în Consiliu, vom fi implicați în procesul de luare a deciziilor și vom acorda consiliere. atunci când folosești uh, expertiza militarilor, este important ca aceștia să uh, poată să își împărtășească în experiența lor, să spună dacă ceea ce se propune este practic, este fezabil. Este important pentru statele membre, de asemenea, pentru că așa se petrec lucrurile și în statele membre. O discuție care s-a purtat și se va mai purta este care va fi rolul Parlamentului European. La ora actuală, eu sunt uh, responsabil atât în fața Parlamentelor Naționale, Parlamentele naționale îmi cer să vorbesc despre contribuția militară a fiecărui stat în parte și răspund parlamentarilor și la fel sunt gata să răspund la orice întrebări puse de membrii acestei comisii. Am promis să nu vorbesc mai mult de 15 minute. Aș vrea să menționez câteva uh, detalii cu privire la dezvoltarea capacităților în relații între NATO și Uniunea Europeană și, uh, desigur, voi răspunde și la întrebările pe care le-ați putea avea. În ceea ce privește operațiunile curente, cred că sunteți uh, la curent cu cele mai importante, operația, operațiunea Altea în Bosnia-Herzegovina, Este o operațiune care durează de circa 2 ani. Vor avea loc uh, alegeri. Situația este stabilă din punctul de vedere al securității. S-a hotărât să continuăm acolo o misiune executivă și este ceea ce și facem. Este vorba despre o decizie politică am avea nevoie de mai mulți oameni în cadrul acestei misiuni executive, însă situația este stabilă și calmă. Ne putem îndeplini misiunea și deci continuăm această misiune executivă, chiar dacă riscurile sunt mai mari, dacă capacitățile sunt mai slabe. Este important de spus de asemenea că pe 1 iulie, mai repede decât s-a prevăzut, vom începe misiunea de training. Nu este o misiune executivă, este o misiune care își propune să susține autoritățile bosniace. La cererea acestora oferim consiliere și formare, acțiuni de formare autoritățile ne vor cere anumite tipuri de, de, de training. Operațiunea Atalanta este o operațiune care se bucură de foarte mult succes. Dacă vă uitați la cifre, veți vedea că anul trecut În 2010 uh, am înregistrat uh, succese importante. Acțiunile aferente Atalanta pe mare sunt uh, acțiuni de succes. În același timp, înțelegem că dacă continuăm în felul acesta, nu îi vom descuraja suficient, pentru că pirateria continuă să fie prezentă din ce în ce mai multe voci afirmă că ar trebui să facem deci mai multe și în privința edificării capacității regionale. Nu s-au luat încă decizii în această privință, însă eu sunt pentru astfel de misiuni. Navele Atalanta oferă deja activități de formare a autorităților locale atunci când sunt în port și vrem să facem mai multe dacă vrem să rezolvăm problema pe termen lung. În caz contrar, vom continua acțiunile împotriva, contra, împotriva pirateriei multă vreme de aici încolo și poate că nu asta ne dorim. Misiunea de training în Uganda pentru Somalia. Mă bucur să spun că misiunea de formare a fost și este o misiune de succes. Primul contingent uh, oferă formare în privința integrării și va fi trimis la Mogadishu și Amazon va avea răspunderea cu sprijinul Statelor Unite. Va asista guvernul federal somalez pentru ca stagiarii, cei care au fost formați în Uganda să fie integrați în Somalia. Nu este mandatul nostru, nu este responsabilitatea noastră. Amizon va face acest lucru conform acordului cu Uniunea Africană. Știu că și Consiliul susține această misiune. Mandatul nostru al militarilor este de a-i uh, antrena pe acești uh, stagiari și vom vedea dacă trainingul nostru va avea succes pentru că e nevoie și de integrarea lor dacă vrem să vorbim despre un succes. Știu că s-au făcut multe pentru ca integrarea lor să fie reușită, însă circumstanțele sunt dificile. Mă uit la ceas și îmi dau seama că mi s-au scurs aproape cele 15 minute, însă Președintele îmi spune că pot continua. Dezvoltarea capacităților. Anul acesta și anul viitor ne concentrăm atât uh, reprezentanții militari, cât și miniștrii apărării ne concentrăm asupra dezvoltării capacităților, mai ales că trebuie să facem față și reducerilor bugetare. Nu este o veste bună, însă, după cum știți, reducerile bugetare nu se practică doar în domeniul militar. Există însă și un aspect pozitiv, și anume acela că obligă statele membre să acorde o prioritate mai mare cooperării cu alte state membre. atunci când ai ambiții mari, nu vrei să renunți la aceste ambiții. Și dacă vrei să ai capacitățile necesare, trebuie să cooperezi cu alții pentru a avea capacitățile necesare. Și ca atare apar noi posibilități de cooperare. Un exemplu foarte bun din punctul meu de vedere este cooperarea franco-britanică. Am auzit îngrijorări în legătură cu această cooperare. Este ea europeană sau nu? este în spiritul reuniunii ministrilor afacerilor uh, apărării, uh, ministrilor apărării din Ghent pentru a menține capacități pe care niciun stat nu le poate deține singur, trebuie ca aceste capacități să fie puse în comun. Există mai multe dimensiuni ale cooperării franco-britanice, Există mai multe state membre care uh, lucrează la o cooperare bilaterală, multilaterală. Dacă aceste tipuri de cooperare duc la creșterea eficienței, eu unul le salut. Pentru că creează capacități care pot fi folosite pentru operațiuni ale Uniunii Europene și în alte cadre internaționale. Nu trebuie să fie neapărat vorba despre operațiuni europene. Vestea cea bună însă este că creăm capacități europene și dacă avem capacități europene, Uniunea Europeană își va spori influența și Uniunea Europeană va avea mai multe posibilități de soluționare a crizelor, singură sau în cooperare cu alții. Există o chestiune foarte importantă în privința căreia nu am luat încă o decizie. Suntem cu toții de acord în privința faptului că Uniunea Europeană trebuie să lucreze la dezvoltarea capacităților, cu atât mai mult cu cât se fac reduceri bugetare. În acest context, e important să punem o întrebare, și anume, care este aportul Uniunii Europene? Care este valoarea sa adăugată? ce poate oferi Uniunea Europeană și nu pot oferi alții. Pentru că se vorbește mult despre faptul că nu trebuie să se suprapună eforturile. Nu trebuie să facem ceea ce fac deja și alții. Pentru că orice am face costă bani. Ce poate face Uniunea Europeană în plus? Și răspunsul meu pornește de la ceea ce am spus deja, și anume de la această abordare globală. Componenta militară inclusă într-un cadru mai amplu. Uniunea Europeană dispune de mai multe instrumente și, din această cauză, are o valoare adăugată mai mare, pentru că poate avea această abordare globală. Ne-am îmbunătățit deja mult prestația în ultimul deceniu și ne putem îmbunătăți și mai mult uh, prestația pornind de la proceduri și așa mai departe. Salut de altfel uh, raportul excelent și nu o spun numai din politețe, raportul excelent uh, pe care l-ați redactat și care vorbește despre dezvoltarea sinergiilor între civil, componenta civilă și cea militară. Dau numai un exemplu, însă aș putea da 20. Dacă instrumentele civile și militare intervin în această, aceeași regiune, avem nevoie de sprijin medical. Și atunci de ce să nu organizăm susținere medicală pentru toți? Trebuie să vorbim unii cu alții, avem nevoie de comunicare pentru a vorbi unii cu alții. Trebuie deci să ajungem la sinergii și să avem o atitudine, o abordare eficientă. Aceasta este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Putem, de asemenea, cu siguranță să facilităm proiectele multinaționale. Putem să, vedea, să vedem care sunt cerințele comune, pentru că noi putem să ne expunem cerințele, dar putem de asemenea și să vedem cum putem fi cât mai eficienți cu putință și transmitem aceste cerințe către EDA, și este important să implicăm cercetarea și tehnologia din diferitele state membre și de asemenea, este important să susținem industria de apărare pentru a avea acces pe, pe piețe mai bune. It's clear. În final, este clar că dacă facem acest lucru mai eficient, vom avea cu siguranță și mai multe capacități disponibile pentru același buget, ceea ce este la fel de important. Pot să vorbesc mai departe despre relațiile UE-NATO? Da, câteva remarci. Mie mi se pare foarte de ajutor faptul că barona Ashton și secretarul general Rasmussen, au afirmat foarte clar că au ambiția politică de a duce mai aproape NATO de Uniunea Europeană. Eu pot spune că acest lucru cu siguranță nu este greșit, având în vedere mai ales uh, aspectul politic al acestei ambiții. Noi lucrăm uh, cât se poate de, aproape și împreună cu NATO atât de mult cât se poate, dar nu este la fel de bună cum cred unii oameni această colaborare, pentru că, din păcate, dorințele politice uh, sunt în continuare restrânse și, în plus, uh, este greu să se facă un schimb de informații clasificate mai amplu. De aceea aceasta împiedică cooperarea. Toată lumea înțelege probabil că dacă 21 de membri în Uniunea Europeană sunt și membri în NATO, Există totuși uh, posibilități pentru a ne asigura că avem la nivel tehnic operațional uh, o singură do- doctrină, procedură, terminologie și definiție. Dacă n-ar fi așa, bineînțeles că lucrurile ar fi mai dificile. Dar aceasta nu este neapărat întotdeauna cel mai uh, eficient fel de a coopera și de aceea mi se pare bine că s-a exprimat ambiția politică de a îmbunătăți și această colaborare. Vă dau cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule general. Voi da acum cuvântul colegilor care au cerut să ia cuvântul, dar aș vrea să revin asupra două aspecte în legătură cu operațiunile Ați menționat foarte sincer uh, câte ceva despre Atalanta, de exemplu, la care toată lumea se bucură de succes, de succesul înregistrat și pe de altă parte există statistici destul de contradictorii care arată o creștere a atacurilor uh, de piraterie, de a atacurilor um, împotriva forțelor navale și ați subliniat și dumneavoastră care este forța, capacitatea de disuadare a acestei și de descurajare a acestei misiuni, care este posibilitatea de a folosi cu adevărat această misiune, dacă oare nu suntem confruntați cu o problemă strategică. Putem să ne permitem să trimitem la fața locului uh, o forță ca aceasta, având în vedere că obiectivele uh, nu au fost uh, atinse decât pe jumătate, pentru că pirateria continuă să înflorească. Oare nu putem vorbi, de fapt, de limitele acestei operațiuni până la urmă deja? Și uh, aceasta va fi înscrisă într-un cadru mai global, uh, cu acțiuni interne și acțiuni externe, dar oare nu putem să spunem în continuare că succesul este destul de modest? O altă mm, întrebare se referă la uh, EUTM, și aș dori să vă rog dacă ați putea să ne explicați mai bine felul în care sunt uh, formați, uh, sunt formate persoanele pentru și pregătite pentru aceste misiuni și de asemenea cum sunt uh, gestionați tinerii soldați cum vă asigurați că sunt recrutate persoanele care trebuie și cum vă asigurați de asemenea că ele să fie integrate în structuri uh, de um, formare potrivite. Deci vă întreb mai precis care sunt mecanismele care există în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că misiunea europeană de pregătire în Uganda funcționează bine. Doamnul, domnul Gualtieri a cerut cuvântul. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc generalului Vanoș pentru faptul că a avut timpul să vină să vorbească cu Parlamentul European și cu subcomisia noastră și vreau să-i mulțumesc și pentru informațiile și uh, laudele pe care le-a exprimat în același timp, de exemplu, atunci când a vorbit uh, despre configurația structurilor de management al crizei în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Cred că se poate spune în acest context că informațiile pe care le-a dat el cu privire la aceste subiecte sunt în concordanță cu linia pe care a urmărit-o până acum Parlamentul European atunci când a negociat uh, crearea Serviciului European de Acțiune Externe. De asemenea, faptul că nu trebuie să ne fie frică de o structură care să aibă, în fine, posibilitatea de a îngloba mai multe componente și care să contribuie la o mai bună coerență între diferitele acțiuni, tipuri de acțiuni externe în Uniunea Europeană. Aceasta era o instituție absolut necesară pentru a garanta specificitatea abordării noastre în uh, gestionarea crizelor. De asemenea, însă, Eh, trebuie spus că tema respectivă rămâne destul de complexă în continuare, că în continuare se vede eh, așa numita structură a serviciului eh, de gestiune a crizei, care ar trebui care trebuie, bineînțeles, în continuare clarificată. Mai sunt aspecte care nu sunt încă foarte clare, mai ales în ceea ce privește relațiile și coordonarea între aceste structuri diverse. De exemplu, CMPD-ul sau uh, staful uh, militar european sau uh, capacitatea civilă de planificare și conducere, având în vedere că nu există o direcție generală în gestiunea crizelor care să coordoneze toate aceste diferite comitete. Întrebarea mea este, deci, care este părerea dumneavoastră despre modul concret în care s-ar putea derula o coordonare între toate aceste structuri, având în vedere că au competențe diferite, planificarea strategică la unele sau uh, o, direcțiune, o direcție operativă și civilă, apoi rolul dublu, să spunem, al uh, stafului militar european. Aceasta este prima mea întrebare și a doua, Având în vedere această prima parte, cum vedeți dumneavoastră un aspect care deja de mult a fost uh, discutat de către Parlamentul European despre crearea unui centru operațional pentru gestionarea operațiunilor militare la nivelul Uniunii Europene? Și, în general, cum vedeți dumneavoastră problema unei mai bune sincronizări în procesele de planificare în domeniul civil și militar, care au, bineînțeles, ritmuri și, uh, să spunem, uh, feluri de acțiune diferite, aceste două aspecte. Și, în final, care este părerea dumneavoastră, având în vedere abordarea largă, comprehensive approach? Cum uh, vedeți dumneavoastră așadar că s-ar putea folosi mai bine grupurile tactice de luptă ale Uniunii Europene pentru a garanta o siguranță mai bună a tuturor acestor misiuni civile ale Uniunii Europene. În ceea ce privește operațiunile în general, sunt de acord cu tot ceea ce ați exprimat dumneavoastră și ceea ce a repetat și domnul uh, Donjon în ceea ce privește succesul misiunii Atalanta, succesul relativ al acesteia și faptul că situația totuși se agravează la fața locului, în ciuda tuturor uh, acțiunilor uh, Uniunii Europene și în ciuda succeselor pe care aceasta le-a înregistrat, totul însă se poate constata că fenomenul pirateriei este în continuare destul de amenințător. Ați vorbit de asemenea și de acțiunea de construire de capacitate autohtonă, deci la fața locului de ajutoare la, la, la ajutor la um, crearea capacității la fața locului. Cum vedeți dumneavoastră concret acest ajutor? Și în final, o întrebare mai degrabă cu tentă politică, dar care ne interesează mai ales și din perspectivă operațională sau operativă, Aș vrea să știu cum ați considerat dumneavoastră pe viitor rolul uh, operațiunilor militare în Kosovo, deci operațiunile militare PSAC, având în vedere rolul important pe care îl joacă acestea pe viitor. Mulțumesc! Thank you, Chair. Uh, I would also like to thank you for... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că sunteți uh, astăzi împreună cu noi și pentru că discutați aceste aspecte atât de importante pentru această comisie, dar nu numai importante și pentru restul Europei. Ați menționat un lucru despre care am discutat deja de mai mulți ani și este vorba de coordonarea între NATO și Uniunea Europeană. Am văzut deja că în uh, cadrul uh, războiului care, războiilor care au, uh, s-au întâmplat în Balcan, de exemplu în Bosnia, că a existat un rol dublu și am participat la o vizită la fața locului la începutul acestui an. Au, am vizitat și NATO și mesajul principal a fost de a evita această muncă dublă care înseamnă pur și simplu pierdere de timp și resurse. Și ați menționat faptul că uneori aspectul politic al acestei probleme este de fapt cel mai dificil. Și întrebarea mea ar fi dacă credeți că vom putea să reușim să, să coordonăm um, NATO cu Uniunea Europeană și care ar fi cel mai, cea mai bună modalitate. Uh, sau pur și simplu problemele politice sunt atât de mari încât pur și simplu nu putem depăși stadiul de colaborare pe care l-am atins în acest moment. Așadar, credeți că poate totuși ar fi posibil să există o coordonare mult mai extinsă decât există în acest moment, deoarece rolul Uniunii Europene este foarte important, mai ales pentru țări uh, ca uh, țara mea natală. Eu vin din Suedia și Suedia nu este parte din NATO. Deci, din punctul nostru de vedere, avem nevoie de forțele Uniunii Europene și avem nevoie de mai bună coordonare, mai ales deoarece, din punctul meu de vedere, nevoia de a ne angaja în asemenea uh, coordonare nu a scăzut, ci din potrivă a crescut. Și acest lucru este valabil nu doar în Europa, ci și în afara granițelor Europei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lozing. Da, vielen Dank für... Da, vă mulțumesc pentru cuvintele de introducere, mulțumesc și domnului Danjon pentru întrebările puse de dumneavoastră. Eu aș dori să mă refer în mod concret la două aspecte. În ceea ce privește originea uh, soldaților, aș dori să pun o întrebare referitoare la vârstă. Cum putem să ne asigurăm că nu sunt pregătiți copii și că niciun copil nu va fi implicat într-o acțiune militară. În ceea ce privește Atalanta și acțiunile îndreptate împotriva pirateriei, după părerea noastră, este nevoie să definim mult mai bine ce înseamnă succes. Care sunt uh, criteriile care ne permit să considerăm o misiune ca fiind un uh, succes? Apoi, o altă întrebare în ceea ce privește sinergiile. Există propunerea venită din partea Germaniei, Franței și Poloniei de a crea un, un cartier general permanent care ar trebui să înlocuiască instituția care există în acest moment. Care este părerea dumneavoastră referitoare la această propunere? Care ar fi costurile și câte persoane ar trebui angajate? În ceea ce privește um, in, in, integrarea statului major al Uniunii Europene în cadrul uh, politicii uh, externe al Uniunii Europene, până în acest moment um, face parte din Agenția de Apărare Europeană și pe viitor uh, este nevoie, de, desigur, de uh, cooperare. Și poate ați putea să ne spuneți uh, cum veți participa dumneavoastră și statul major al Uniunii Europene pe viitor în uh, proiectele legate de dezvoltare. Apoi o altă întrebare. Statul major al Uniunii Europene colaborează foarte strâns cu Agenția de, de Apărare a Uniunii Europene și dumneavoastră puteți să ne spuneți din experiența dumneavoastră uh, unde au apărut uh, probleme în ceea ce privește proiectele mari europene, cum a fost proiectul Galileo, de exemplu, unde costurile inițiale au fost depășite foarte mult. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, um, este logic să mai avem și pe viitor asemenea proiecte mari uh, pe viitor, dacă pare să fie clar că nu pot fi respectate, nu pot fi respectați parametrii inițiali. Mulțumesc. Merci, Madame Lune. Mulțumesc, care cuvântul doamna Lunacek. Da, vă mulțumesc. Doresc să uh, mulțumesc și eu pentru faptul că sunteți uh, prezent aici și cred că răspunsurile pe care ni le veți prezenta vor fi foarte interesante. Mă voi lega de cele spuse de colega mea în ceea ce privește colaborarea cu uh, Serviciul de Acțiune uh, Externă. Uh, în ceea ce privește, um, datorită faptului că multe misiuni ale Uniunii Europene sunt misiuni uh, civile care angajează încă, care au și personal militar, aș dori să, văd, uh, să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește rolul uh, părții militare în aceste misiuni civile. Poate uneori avem nevoie de mai mult personal civil și de mai puțin personal militar uneori uh, raportul între partea civilă și cea militară mi se pare că este în favoarea părții militare. Și, de exemplu, la, uh, desigur, este nevoie de prezența militară la, în Altea și, și aș dori să știu care este, după părerea uh, dumneavoastră, care va fi situația pe viitor. Un alt punct în uh, cadrul NATO există um, se pune din ce în ce mai mult aspect pe uh, apărarea uh, cibernetică și uh, după, aș dori să știu care este uh, părerea dumneavoastră. Eu am o atitudine uh, sceptică din acest punct de vedere. Și în cadrul NATO uh, se uh, vorbește de construirea și lărgirea capacităților civile. După părerea mea, nu este un lucru uh, foarte logic și aș dori să știu care este uh, părerea dumneavoastră. Ultimul punct. Uh, vin dintr-o, și eu provin dintr-o țară neutră, din Austria, și um, întrebarea mea ar fi următoarea care ar fi, după părerea dumneavoastră, rolul uh, acestor state în cadrul uh, acestei comunități uh, europene? Vă mulțumesc. Merci, Monsieur Statsny. Mulțumesc, domnul Statsny are cuvântul. Thank you, Chairman. General. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule general, bine ați venit în această comisie și vă felicit pentru funcția dumneavoastră. Vreau să vă spun că am fost încântat de prezentarea dumneavoastră pentru că am auzit aproape tot ce am vrut să aud și văd că și toți colegii sunt bucuroși să audă exact uh, același lucru și să vă vadă aici pentru că ați spus că doriți să colaborați cu noi, doriți ca uh, să fim parte din uh, procesul decizional al Uniunii Europene, ceea ce mi se pare important în această nouă abordare mai complexă. Și eu am fost ca dumneavoastră un uh, mare fan al uh, colaborării, de exemplu, dintre britanici și uh, francezi, care sunt rivalii istorici tradiționali și într-un moment atât de dificil al crizei financiare, indiferent care a fost cauza acestei apropieri, este un lucru foarte bun de bine că se întâmplă pentru că ne dă un exemplu pentru ceea ce a spus dumneavoastră și mai spunem și noi, și anume că se pot întâmpla sinergii. Avem, ne dăm seama că avem nevoie de uh, unii de alții mai mult decât înainte și eu, de asemenea, sunt un susținător al faptului că Uniunea Europeană este o putere, uh, o superputere, dar pe de altă parte că știu că este un element destul de slab și Întrebarea este dacă um, unitățile de reacție rapidă ale Uniunii sunt într-adevăr operaționale. Britanicii și francezii au discutat despre aceste aspecte, despre um, transportatori aerieni uh, în domeniul militar și am văzut că toată colaborarea dintre britanici și, am, și um, francezi ar putea să evolueze. Dumneavoastră considerați că se poate extinde. Avem deja Germania care participă chiar, am putea spune, cu 80% la aceste sinergii. Întrebarea este dacă am putea crea o colaborare mai puternică de care să aibă nevoie Uniunea Europeană. O altă întrebare este care este părerea dumneavoastră despre Irak și Afganistan acum la 3 până la 5 ani de când s-au început aceste războaie. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele, fără microfon. Mulțumesc, domnule general. Am două întrebări, dacă îmi permiteți. Prima este următoarea. Dacă veți fi parte acum în Serviciul de Acțiune Externă, veți primi ordine politice de la înaltul reprezentant deci direct de la Comisie sau mai degrabă de la guvernele naționale pe viitor? Și al doilea punct pe care vreau să vi întreb este, ați vorbit despre reducerea bugetelor care au obligat, practic, criza financiară să colaboreze guvernele între ele, cum ar veni francezii și um, britanicii, având în vedere acordul pe care l-au semnat de curând. Eu sunt împotriva unui astfel de situații. Mi se pare că aceasta este o o, acest pact anglo-francez este o limitare a suveranității naționale și sunt uh, de acord cu elicopterele Puma și cu alte, um, alte um, elemente sau um, instrumente militare care s-au folosit și proiecte militare importante, dar totuși trebuie spus că Statele Unite nu au încredere destulă în francezi și, de exemplu, pentru uh, portavioanele lor uh, nu au folosit tehnologia franceză. Cred că de asemenea, aceste colaborări ar putea să împiedice colaborarea în domeniul nuclear uh, al misilelor de lungă curată lungă de acțiune. Deci, întrebarea este dacă într-adevăr doriți uh, o armată europeană unică, dacă acesta este de fapt obiectivul dumneavoastră sau nu pe viitor. Mulțumesc! Bon, je mets mon drapeau. Je mets mon drapeau dans ma poche, comme on dit en français, et je m'abstiens de tout commenter. Eu nu vreau să comentez acest aspect, după cum se zice în franceză, mai bine mă țin deoparte. Prefer să nu spun nimic, dar uh, notez că nu ați exprimat uh, resentimente antifranceze. Două întrebări uh, scurte înainte să dăm cuvântul înapoi domnului general, domnul Skinner. Gomez non aussi. Ok, thank you very much, Da, mulțumesc, doamna președintă. Mă numesc Peter Skinner și doresc să vă mulțumesc pentru această uh, prezentare. Um, într-adevăr, cred că va fi foarte interesant ce se va întâmpla pe viitor. Pot să vă spun că Astăzi uh, au fost eliberați doi capitani care au fost uh, ținuți ostatici de, uh, în Somalia, capitani care provin din circunscripția mea electorală. Așadar, cred că um, mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă acolo și sunt bucuros de uh, cele pe care ni le-ați uh, uh, prezentat pentru a avea siguranță uh, pe viitor, pentru a asigura căile de comunicație și de comerț pe viitor, cred că uh, avem nevoie de mai multe uh, acțiuni militare. Și atâta timp cât există ostatici, trebuie să ne gândim și care ar putea să fie posibilul răspuns militar. Ana Gomes. Ana Gomez are cuvântul. Apologize. Domnule general, îmi cer scuză pentru că nu am fost aici când ați vorbit, însă asistenta mea mi-a spus, cele, mi-a spus ce ați spus și aș dori să spun că um, sunt unul dintre cei care sprijină colaborarea între Franța și Marea Britanie. Deoarece, după uh, părerea mea, cred că este un, uh, un pas care ne arată um, care ar putea fi rolul întărit al Uniunii Europene în ceea ce privește apărarea și capacitățile militare. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu implicațiile noului stra- concept strategic al uh, NATO în legătură cu Uniunea Europeană există anumite opinii, unii care sunt de părere că ar trebui să, exi- că ar trebui să existe o diferențiere între partea um, puternică, dură, care să fie ramura NATO și uh, partea mai puțin dură, care să revină Uniunii Europene. Și aș dori să știu dacă este posibil să punem la dispoziție capacitățile civile ale Uniunii Europene, să le punem la dispoziția NATO, însă acestea nu ar trebui să slujească unor scopuri militare. Și aș dori să vă întreb și un alt lucru. Există o nouă atitudine în ceea ce privește uh, domeniul armelor nucleare Există anumite sugestii venite din partea uh, statelor uh, membre și uh, unii consideră că noua propunere din partea venită din partea Statelor Unite nu va duce la nicio schimbare, de fapt. Și după după părerea mea, este vorba de un uh, lucru negativ, deoarece arată foarte clar că Uniunea Europeană și NATO încă nu este pregătită să aibă, să-și uh, asume un uh, rol de lider în combaterea proliferării armelor nucleare. Merci. Mulțumesc. Domnule general, aveți cuvântul. Well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Mi-au fost puse întrebări, foarte multe întrebări uh, interesante. Voi încerca să combin unele dintre ele. În ceea ce privește Atalanta și ce am putea face mai mult. Cred că cel puțin uh, um, două persoane s-au referit la Atalanta. Unul dintre ele a fost domnul președinte. Și s-a pus de asemenea întrebarea ce înseamnă succesul, ce înseamnă eficiență. Și voi începe cu uh, declarația unui membru și anume că nu putem să nu facem nimic, nu putem să-i lăsăm pe pirat să-și vadă în liniște de piraterie, deoarece astfel uh, pirații pur și simplu vor captura și mai multe vase comerciale, prețurile vor crește, diferite sectoare industriale vor avea probleme și așa mai departe. Deci este clar că este în interesul nostru să uh, facem ceva, însă nu este vorba doar de interesul nostru. Și Statele Unite, și China, și Rusia, și India sunt interesate și toate sunt și uh, prezente, de altfel. Îndrăznesc însă să și spun că Uniunea, Uniunea Europeană este uh, prezentă în uh, cel mai bun uh, cadru. Și de ce avem cea mai mare capacitate? deoarece statele membre, dar și alte state membre sunt, uh, uh, sunt dispuse să-și pună la dispoziție mijloace. Și de ce fac acest lucru? Deoarece cadrul pe care îl oferim noi este unul foarte interesant. Și aceasta datorită faptului că există mai multe capacități în cadrul Uniunii Europene. Există diferite acorduri cu Kenya, cu insulele uh, Seychelles și sper că vom încheia și alte acorduri pentru a putea ancheta, de exemplu, pirații în regiunea respectivă și să noi aducem în Europa, deoarece nimeni nu își dorește ca acești pirați să ajungă în Europa să fie urmăriți din punct de vedere penal aici. Noi avem asemenea acorduri și de ce avem asemenea acorduri? Deoarece nu suntem doar un actor cu un rol important militar, ci și un actor care are un rol foarte important din punct de vedere economic și lumea recunoaște acest lucru și își doresc o colaborare cu noi. Și de aceea, um, eu, în calitate de uh, militar, aș, îmi doresc să fac parte din Uniunea Europeană cu toate instrumentele de care dispune aceasta, deoarece uh, acțiunile militare vor deveni astfel mai eficiente. Însă este clar de asemenea că dacă vom continua doar uh, cu măsuri uh, îndreptate împotriva pirateriei, acestea nu vor fi uh, suficiente. Vom avea nevoie de mai multe nave de război, deoarece și pirații uh, vor deveni mai uh, inteligenți. Așadar, cred că trebuie să tratăm uh, cauzele și acestea se regăsesc în uh, Somalia, unde există un guvern care de fapt nu funcționează, uh, și uh, Guvernul Federal de Transfer este uh, guvernul care există acum și pe care îl uh, sprijinim. Deci, trebuie să încercăm să facem mai mult pentru a rezolva problemele care există în Somalia, însă nu doar acolo. acolo. Ar fi foarte bine dacă și celelalte țări din regiune ar avea capacități mai bune de a combate pirateria. Deci, dacă avem un sistem care să le permită acestor țări din regiune să aibă capacitatea de a combate pirateria, eu aș uh, sprijini un asemenea sistem, ideea existenței unui asemenea sistem. Și, desigur, uh, Serviciul European de Acțiune Externă este acum în formare. Um, acesta nu există încă, dar uh, sprijinim, desigur, uh, acțiunile care sunt efectuate acum. Deci, trebuie să vedem cum putem uh, rezolva această problemă care este, de fapt, uh, copleșitor una civilă și nu una militară. Noi Desigur, putem să vedem ce anume putem face, putem să oferim o pregătire în ceea ce privește navigarea, însă cel mai important lucru îl reprezintă ajutorul pentru dezvoltare și alte instrumente de care dispune Comisia. Și Comisia este cea care hotărăște dacă își dorește să, dacă dorește să folosească aceste instrumente. Însă este bine să discutăm între noi și să vedem cum putem combina aceste uh, instrumente. Nu poate exista un ajutor pentru dezvoltare dacă nu există, o, dacă nu există uh, securitate. Și nu putem ca militari să uh, încercăm să furnizăm securitate dacă nimeni nu încearcă să reconstruiască țara respectivă. Deci de aceea trebuie să discutăm unii cu alții și aceasta este uh, marea provocare cu care ne uh, confruntăm. Coordonare înseamnă să explici celuilalt ce crezi că poți tu să faci și celălalt îți explică ție ce crede el că poate să facă și astfel coordonarea devine și acțiunile comune devin mai eficiente. Ce anume se va întâmpla îmi voi uh, prezenta, uh, m-am prezentat ideile concrete despre ce putem face și ceea ce pot să vă ofer eu este uh, sfatul meu militar. și uh, sfatul meu militar este uh, prezentat în, în altei reprezentante care este responsabilă în coordonarea diferitelor idei și pot să fac acest lucru în mod uh, direct. Um, instituția condusă de doamna Anu este o, are un rol foarte important, deoarece um, ea este responsabilă pentru planificarea strategică uh, civilă. Ea nu este uh, șeful meu, și același lucru se întâmplă și în cadrul unui uh, stat major. Există mai, mai multe departamente. Um, aceste departamente nu supraveghează munca uh, celuilalt. Deci dacă ești în uh, departamentul pentru planificare pe termen lung, ai uh, responsabilitățile tale și toată lumea raportează uh, unui uh, șef. Și noi discutăm între noi, uh, încercăm să obținem cel mai bun uh, produs pe care să-l prezentăm apoi uh, înaltului reprezentant. Deoarece înaltul reprezentant poate coordona mai mulți oameni decât era cazul în urmă cu câțiva ani. În ceea ce privește misiunea de pregătire a, misiunea de pregătire a Uniunii Europene, Ne-am uh, implicat într-adevăr și în procesul de uh, recrutare. Însă uh, analizarea procesului de recrutare este responsabilitatea Guvernului Federal din Somalia și sunt ajutați în cadrul acestui proces de către Amison și de către Statele Unite. Și Statele Unite sunt un actor foarte important în acest proces. și pe lângă acest proces de selecție, avem și noi procesul nostru de selecție. Verificăm un uh, recrut, verificăm dacă acesta este sau nu un uh, copil, însă acest lucru s-a întâmplat și uh, înainte. A fost, această verificare a fost efectuată de către Amison și uh, vom încerca să obținem acte de uh, identificare a persoanelor respective. Și acest lucru este important, de exemplu, și în ceea ce privește plata soldei respectivilor uh, recruți. Soldele respective sunt plătite însă nu de către Uniunea Europeană, ci de către Statele Unite. Deci nu, acest lucru nu este responsabilitatea mea, însă, după părerea mea, este un lucru foarte important și uh, de aceea ne uh, implicăm în aceste procese de uh, verificare. Ne dorim ca oamenii din Uniunea Europeană să vadă acest proces și să se implice în mod activ în acest proces. În ceea ce privește întrebările legate de Serviciul European de Acțiune Externă. Și am fost întrebat deseori uh, acest lucru. Cum va arăta, cum va funcționa coordonarea între uh, civili și militari? După părerea mea, cel mai important lucru uh, este următorul. Dacă există o criză, toți cei implicați trebuie să, să fie așezați în jurul acelei, aceleiași mese înaltul reprezentant va fi uh, și își va dori să fie uh, prezent la această întâlnire. Așa s-a întâmplat în cazul crizei din uh, Pakistan. Au fost, au fost prezenți atât, atât oameni din atât militari cât și reprezentanții ai comisiei. Și acolo se efectuează o analiză care este uh, problema, care sunt obiectivele și ce instrumente pot fi folosite. Dacă uh, nu este nevoie neapărat de instrumente militare, atunci eu poate nu voi fi implicat întotdeauna, însă dacă se ajunge la concluzia că avem nevoie de instrumente militare, atunci uh, voi fi și eu prezent. Desigur, înaltul reprezentant nu poate coordona toate aceste întâlniri, deoarece are și alte responsabilități și, și um, doamna înalt reprezentant va trebui să decidă în fiecare caz. Însă mi s-a promis că voi fi implicat de la um, început atunci când va fi nevoie de uh, folosirea instrumentului, instrumentelor militare. Cum va funcționa acest lucru la un uh, nivel uh, inferior? Donating role for the CSD. Avem deja instrumentul uh, de, Direcției de Planificare de Gestionare a Crizelor și uh, trebuie să vedem cum putem dezvolta mai departe uh, acest instrument. Un nivel mai, infer- mai inferior ar fi un cartier general de operațiuni și cred că cândva anul viitor vom începe o discuție în acest sens. Am citit raportul dumneavoastră și ne-ați cerut să analizăm această situație. Am făcut acest lucru și o vom face din nou anul viitor, deoarece mi s-a părut că ar fi bine să așteptăm întâi existența serviciului de acțiune externă, pentru că acest lucru, acest serviciu reprezintă un pas important în ceea ce privește o abordare largă. Și apoi să începem discutarea funcționării la nivelul operațional vă mulțumesc pentru uh, sugestia de a exista un cartier uh, general uh, permanent. Și este o idee pe care am auzit-o de mai multe ori, însă nu pot să spun acum care va fi decizia luată. Eu pot să-mi prezint uh, opinia personală. Există avantaje ale sistemului actual, unde există mai multe uh, posibilități Um, cele cinci uh, cartiere generale naționale sau uh, Berlin Plus, deci există mai multe posibilități, fiecare cu avantajele și dezavantajele uh, proprii și cred că aș putea să vă, să vă spun deja care sunt argumentele mele, însă prefer să aștept până anul viitor când voi, uh, prezenta, îmi voi prezenta părerile personale. Apoi, în ceea ce privește abordarea um, mai largă în ceea ce privește grupurile tactice de luptă. Ținem uh, cont de mai multe uh, scenarii care se bazează pe existența unor uh, imense dezastre umanitare. Putem uh, să ne folosim de aceste grupuri tactice de luptă, însă uh, fără scopuri uh, uh militare, ci în scopuri de uh, umanitare. Deci trebuie, trebuie să vedem uh, care este situația legată de uh, securitatea la, la fața locului. Aceste grupuri tactice uh, de luptă nu sunt gândite pentru a ajuta în asemenea situații de uh, dezastre și nu vom face uh, nu vom schimba rolul acestor grupuri, deoarece statele membre își doresc să păstreze aceste grupuri tactice de luptă, să-și poată îndeplini uh, rolul primar. Însă unele dintre ele pot fi folosite într-adevăr în asistență umanitară. Un soldat din infanterie poate ajuta, poate uh, transporta uh, persoane, poate transporta materiale și așa mai departe. Deci putem um, avea un ajutor medical și așa mai departe în asemenea situații de dezastru. Așadar, dacă există o legătură cu abordarea, cu abordare uh, largă, atunci putem folosi aceste grupuri ca un instrument uh, folositor. În Kosovo. În ceea ce privește misiunea din Kosovo. Aș putea să vă spun care este părerea mea, însă nu am niciun fel de mandat, nu există o misiune militară în Kosovo. Din punctul meu de vedere, cel mai important este să punem în comun rezervele. Și asta se leagă de întrebarea legată de cooperarea din Bosnia-Herzegovina. Dacă există o cooperare între NATO și Uniunea Europeană și cum este această cooperare, răspunsul meu este că este excelentă, se face în cadrul mecanismului Berlin Plus. Cu alte cuvinte, nici nu ne-am putea închipui o cooperare mai eficientă. Este un uh, mecanism care are foarte mult succes. Dacă va exista o operațiune Berlin Plus după aceasta nu hotărăsc eu, ci politicienii. Și știm cu toții că s-ar putea să fie greu să punem uh, pe roate o altă operațiune de acest tip. Însă Comandantul operațional al Uniunii Europene își folosește personalul și beneficiem și de sprijinul uh, NATO. Există o coordonare foarte bună și nu există restricții în ceea ce privește schimbul de informații din cauză că se aplică mecanismul Berlin Plus. Cooperarea între NATO și UE este mai dificilă dacă se merge mai departe, pentru că nu s-ar mai aplica mecanismul Berlin Plus și atunci ar exista restricții în schimbul de informații. În ceea ce privește misiunea de training, au existat preocupări încercăm să verificăm cum anume se petrec lucrurile pe măsură ce se desfășoară misiunea. în ceea ce privește Atalanta, sinergiile. Cred că am uh, acoperit deja aceste subiecte. Cooperarea între componenta civilă și militară. Vom veni cu propuneri și încă nu pot uh, spune cum va evalua, evolua pentru că depinde de acordul nostru comun. Nu pot să dau cifre la ora actuală pentru că este prea devreme. Trebuie să se ajungă mai întâi la o viziune comună asupra cele mai bune căi de urmat. Însă, în orice caz, este util să discutăm despre această temă. În ceea ce privește o altă întrebare la care am răspuns parțial. Uneori există motive foarte întemeiate pentru ca ajutorul pentru dezvoltare să nu fie legat de componenta militară. De ce? Pentru că persoanele care acordă ajutor pentru dezvoltare și mă refer și la organizațiile non-guvernamentale, uneori aceste persoane sunt protejate tocmai pentru că nu sunt uh, în niciun fel legate de componenta militară. Aceste persoane se deplasează în zone foarte riscante, fără protecție militară, pentru că își dau seama că în felul acesta sunt considerate neutre și uh, eu unul sunt uh, total de acord cu acest principiu și respectăm aceste uh, persoane neutre. Există și exemple în care se acordă ajutor pentru dezvoltare fără niciun fel de securitate și în aceste situații ajutorul respectiv nu mai are niciun fel de efect. Și întrebarea care, este, care se pune este care este rolul militarilor în astfel de cazuri. Și există multe exemple de ONG-uri care nu au dorit să coopereze cu componenta militară din cauza primului argument pe care l-am invocat și care acum ne cer sprijinul. Motivul pentru care am inițiat Atalanta a fost că Programul Națiunilor Unite, Programul Alimentar al Națiunilor Unite ne-a cerut să susținem un transport un uh, transport de alimente și pot spune de asemenea că în ceea ce privește ajutorul acordat Afganistanului, inițial nu s-a dorit sprijinul nostru, pe când acum transportăm ajutorul pentru dezvoltare în Afganistan nu au existat uh, rezerve în privința sprijinului acordat de noi. Una dintre întrebări era legată de Irak și Afganistan. Nu am niciun fel de răspundere în aceste regiuni la ora actuală, pentru că vorbim despre contribuții civile. EUPOL-ul nu este sub uh, răspunderea mea, însă uh, urmăresc în continuare ce se întâmplă acolo. Ce se întâmplă acolo dovedește că este foarte important să se urmărească toate etapele de planificare, transport și uh, de uh, furnizare. Prevăd faptul că în multe cazuri civilii vor avea principalul rol și civilii ne vor întreba dacă putem să acordăm sprijin. Pakistanul a fost un exemplu foarte bun de dezastru umanitar în care nu a fost nevoie de o intervenție militară, însă componenta militară a putut oferi transport și a oferit transport și comisia a fost foarte încântată pentru că nu beneficia de suficiente infrastructuri de transport și noi am transportat ajutorul pentru dezvoltare în Pakistan. Este de neînțeles cum nu se putea proceda astfel acum câțiva ani. Dezvoltarea capacităților. Cred că aceasta a fost ultima noastră întrebare. Costul ajutoarelor, costul A400, A400 Există proiecte care sunt inițiate, după care le crește costul. În calitate de deputați, sigur că dumneavoastră solicitați păstrarea bugetului inițial. Ceea ce constat eu este că Europa este dependentă de Statele Unite pentru infrastructură de transport. Um, folosim antonovuri uh, ucrainene. Uniunea Europeană ar trebui să aibă infrastructură de transport aerian și singurul mod în care am putea să obținem aceste infrastructuri este de a dezvolta produse comune. Nicio țară în parte nu poate dezvolta astfel de infrastructuri de una singură. E nevoie de cooperare. A400 va face parte din proiectul uh, EADS și este un exemplu în care un uh, exemplu de caz în care EADS are un, uh, un rol. Însă nu vorbim despre o capacitate a Uniunii Europene, pentru că dacă ar fi vorba despre o capacitate Uniunii a Uniunii Europene, toate statele membre ar trebui să, să ajungă la un consens și ar trebui să existe un drept de veto, ceea ce nu ar fi bine. Deci dacă punem întrebarea dacă trebuie folosite forțele armate europene, scopul nostru nu este să avem capacități care nu sunt folosite, ci să creăm capacități pornind de la aportul statelor membre și dacă statele membre hotărăsc să întreprindă o misiune, sper că um, vor pune la dispoziție și capacitățile. Dacă Uniunea Europeană nu își la o decizie și ajung la decizie forurile internaționale, să intervină acele foruri. A400 este un exemplu foarte bun, EATC este un alt exemplu foarte bun de coordonare. Cooperarea franco-britanică este de asemenea un exemplu bun. Ce e mai bine, să nu ai deloc capacități sau să ai capacități comune? Dacă răspunsul dumneavoastră este vreau să plătesc din buzunar și să am propriile capacități, foarte bine. Însă, a, în felul acesta nu rezolvăm problemele financiare în Marea Britanie. Și sunt probleme pe care le întâmpină toate statele membre. De ce sunt unii preocupați de această cooperare? Oare uh, e cineva îngrijorat de cooperarea între Olanda și uh, Germania? Sunt uh, foarte multe exemple de cooperare între statele membre pentru a obține capacități. Sunt exemple foarte bune și mm, eu trebuie să facilitez astfel de cooperări. Statele membre vin cu cerințe grupăm aceste cerințe, identificăm cerințele comune și spunem, haideți să lucrăm împreună. Acesta este obiectivul nostru. EUMAS 200. Mă întreb dacă acesta nu este un raport bun. Cred că mai bine vă voi da câteva exemple. Nu sunt 220, sunt 199 de fapt. Nu spun 200 pentru că sunt 199. Avem 199 de uh, soldați, avem 30.000 de civili, nu zic că nu sunt eu îndreptățit să spun acest lucru, dar cred în același timp că și dacă avem o uh, resurse limitate, putem să fim foarte eficienți și având chiar o armată foarte mică. Am auzit că unii au spus, dar aceasta nu s-a întâmplat aici, că um, CMPD-ul este mult prea militar și că se face planificarea în uh, centru militar și că restul uh, elementelor sunt, sunt civile. Însă, eu consider că, așa cum stau lucrurile acum, și colaborarea cu ceilalți, lucrurile merg foarte bine. Ciberapărarea sau apărarea în domeniul digital poate fi în așa fel încât pe viitor politica să devină extrem de importantă în acest domeniu pentru Uniunea Europeană, dar aspectul militar nu va avea preponderență în aceste proiecte. Va rămâne, bineînțeles, în contact cu toate tipurile de evoluții, pentru că avem o responsabilitate de protejare a sistemelor noastre împotriva atacurilor uh, pe internet, dar uh, nu văd uh, niciun alt domeniu în care să joace un rol aspectul militar în domeniul internetului sau digital. În legătură cu întrebarea despre capacitatea civilă și NATO, după cum știți, aceasta este destul de modestă. NATO nu are o capacitate proprie civilă și instrumente în acest domeniu. Singurul pas pe care ei îl fac, și acesta mi se pare un lucru foarte bun, este că în fiecare cartier uh, NATO, la orice nivel, există o celulă de coordonare civilă. Foarte multe um, niveluri au deja un, uh, o celulă militară, dar această celulă civilă este instaurată pentru că pentru a fi eficient în domeniul militar trebuie să existe și un centru de dezvoltare în domeniul civil-militar. Pentru că dorești, bineînțeles, dorim să fim eficienți în misiunile militare. Însă NATO, așa cum am, ne-am dat și noi seama în Uniunea Europeană, și-a dat seama că este nevoie de mai mult decât atât. NATO a realizat că nu pot avea succes decât dacă cooperează cu alți uh, actori civili. Uniunea Europeană ar putea fi unul din acestea, dar e vorba și de ONG-uri, de autorități locale, de alte entități. Este nevoie deci de o capacitate de coordonare pentru a face acest lucru care nu exista înainte și acum uh, NATO dorește să își sporească această capacitate. Din două motive acest lucru este bun. În primul rând, pentru că se poate dezvolta și în al doilea rând, poate chiar mai important decât primul, este că întotdeauna vei avea una din aceste celule civile care să poată să facă parte într-o, din luarea deciziei și deci comandantul militar va ști că nu poate avea succes decât dacă începe întâi o coordonare cu celelalte entități civile. Pentru mine acest lucru este esențial și mi se pare de aceea important să avem și un consultant general la toate aceste niveluri. Aceasta nu era parte din cultura noastră anterioară. Noi uh, urmam rezoluția ONU acum pentru a avea o astfel de persoană de coordonare și mi se pare că este un lucru foarte eficient. Uh, dacă cineva dorește să aibă succes și face parte din procesul decizional, e bine dacă poate să ceară sfaturi și din alte entități, gândindu-se, de exemplu, că mm, nu trebuie să uite și de populația civilă și alte aspecte importante ca acesta care țin de civil, pe care în trecut le uitam complet. Vorbeam tot timpul numai în, cu șefii clanurilor și poate că ar fi fost mult mai eficient dacă am fi vorbit și cu mamele persoanelor, băieților care creau acele probleme, de exemplu. Acum, în ceea ce privește alte întrebări care s-au pus, întrebarea care este cea mai importantă este care este rolul statului liber. Cred că dacă sunteți un membru sau suntem membri în Uniunea Europeană și dacă avem o responsabilitate comună pentru economie, pentru piața internă, pentru securitatea comună, atunci în strategia noastră trebuie să apară și securitatea și apărarea. Iar rolul pe care țara dumneavoastră îl va juca este, și îl joacă este foarte important. Eu susțin implicarea țării dumneavoastră, care nu înseamnă deloc cedarea suveranității în alte domenii. Trebuie să mă uit la ceas, domnule președinte? Da, într-adevăr. 5 minute, 7 minute mai puteți continua. Bine, voi încerca atunci să rezum unele dintre răspunsurile pe care le mai aveam de dat, pentru că toate întrebările au fost la fel de interesante. Uniunea Europeană ca superputere, dar totuși destul de mică în ceea ce privește efectivele. Da, am răspuns la această întrebare. Acum, în legătură cu Afganistanul, nu știu dacă persoana mai e în sală. Poate nu-i nevoie să răspund dacă nu mai este. Patru întrebări mi-au rămas. Stați să verific Dacă doresc o armată europeană, am răspuns deja la acest uh, răspuns, sper că, la această întrebare, sper că sunteți mulțumit uh, de răspuns. Sper de asemenea că înțelegeți că nu este neapărat înțelept să ajungem la acest obiectiv. Nu trebuie să vă îngrijorați de poziția mea, pentru că nu ar fi neapărat o idee bună. Și pot să că tuturor de ce, din motive pragmatice și raționale, nu este bine. Dar avem ca scop să avem destule capacități în Uniunea Europeană și apoi de, depinde de statele membre dacă vor apoi să ne pună la dispoziție alte capacități sau nu. Ce putem face mai mult pentru misiunea de formare a Uniunii în Uganda? Dar văd că cine a pus întrebarea nu mai este în sală. Poate că aceasta nu clarifică relația dintre UTM și EUNAFOR uh, Atalanta. Nu există aceeași conducere, însă, în calitate de Uniune Europeană, trebuie să știm că putem rezolva această situație decât dacă abordăm și problema Somaliei, care nu este în momentul de față un stat în... stabil. Apoi, uh, conceptele strategice NATO, specializarea, această parte a întrebării dumneavoastră încă nu a fost abordată. Eu susțin personal strategia europeană de securitate. Aceasta prevede două lucruri importante. În primul rând, recunoaște, și aceasta este și în uh, descrierea jobului meu, că pentru majoritatea statelor membre NATO, joacă un rol important pentru securitate în general, pentru legătura transatlantică și așa mai departe și eu susțin acest rol al NATO și această vedere. Pe de altă parte, așa cum s-a întâmplat și în trecut, se va întâmpla și în viitor, să ne confruntăm cu crize în care pur și simplu nu este logic ca NATO să ne rezolve nouă problemele, pentru că este o problemă pur europeană sau este o problemă în interesul pur european. Nu putem, deci, să acceptăm, deși acceptăm este cuvântul potrivit, dar nu putem aștepta întotdeauna de la NATO și de la contribuabilii europe, eh, americani să aibă înțelegere pentru faptul că trebuie să rezolve problema Uniunii Europene pentru că Uniunea Europeană nu face destul. Cel puțin ar trebui să existe un motiv mai echilibrat pentru care să intervină NATO. Și eu nu cred că există un echilibru destul de bun în momentul de față. Uniunea Europeană risipește bani bugetul său pentru apărare, pentru că nu este bine coordonată. Avem prea multe departamente, prea, multe, prea mulți actori și pentru prima dată văd că există o dorință de a se pune mai împreună. Nu-mi place motivația crizei pentru așa ceva, dar este clar că va trebui să cheltuim banii mai eficient, oricum o fi motivația. Nu cred că va fi nevoie de o specializare pe militara NATO și pe civila Uniunii Europene, ci cred, având în vedere strategia noastră, că ar trebui să avem posibilitatea de a rezolva problemele regionale apropiate de Uniunea Europeană, deci noi înșine, sau în așa măsură încât membrii non-UE să poată să accepte că trebuie să ne ajute, dar nu să preia responsabilitatea pentru întreaga acțiune, pentru că ei știu să-și cheltuiască mai eficient banii. Deci eu cred că avem nevoie și noi de o capacitate militară, dar foarte important trebuie să înțelegem mai bine procesele. Și aici cred eu că pot să vă mai dau câteva exemple elocvente. Cu siguranță India China, Rusia, SUA, așa cum nu se întâmpla înainte, ne văd ca pe un partener foarte important. De ce? Pentru că vorbesc cu mine dacă este un aspect militar, pentru că știu că există o mare parte a instrumentelor civile care sunt acum prezente în Uniunea Europeană. Eu cred că nu ar trebui să comentez uh, poziția nucleară din cadrul NATO, care iese complet din responsabilitățile mele și deși urmăresc interesat acest aspect, nu sunt uh, competent să vorbesc despre acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule general! Cred că ați răspuns într-adevăr la toate întrebările noastre foarte complexe și totuși v-ați concentrat pe anumite subiecte pe care va trebui în continuare să le urmărim. Este vorba de aspectul misiunilor Uniunii Europene și misiunile legate de Somalia și de piraterie în general și de relația cu NATO, care este un subiect care se discută foarte des la Comisia SEDE, și apoi de cooperarea în domeniul militar și de mm, conjunctura în care se creează Serviciul de Acțiune Externă. Vă mulțumim foarte mult pentru vizită și sperăm ca să puteți veni periodic la noi în comisie pentru ca să putem uh, urmări aceste dosare împreună. Mulțumesc! Bien, nous allons euh, poursuivre avec le deuxième. Continuăm cu al doilea punct de pe ordinea de zi. Avem uh, plăcerea de a-l primi pe domnul Pierre Șimunovici. Este secretar de stat în Ministerul Apărării Republicii Croația. Știți că Croația se află la porțile Uniunii Europene, este o țară candidată, țara candidată cea mai avansată pe calea către aderare și în ceea ce privește politica europeană de securitate și apărare, are o cooperare îndelungată cu Uniunea Europeană, a participat la mai multe operațiuni militare sau civile, ați participat mai ales la EUFOR Chad, participați la EUPOL Afganistan, EULEX Kosovo, Atalanta, despre care tocmai am vorbit, și EUFOR Altea în Bosnia, Croația se pregătește de asemenea să facă parte din grupul tactic de luptă nordic în uh, primul semestru al anului 2011 și în 2012 uh, să participe la grupul de luptă împreună cu Germania, Austria, Republica Cehă și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Din acest punct de vedere, deci, Croația, care a intrat în NATO în 2009, are deja o contribuție și o cunoaștere foarte bună a, a politicii de securitate și apărare comună. Este important ca țările care aspiră la aderarea la Uniunea Europeană să se familiarizeze cu felul în care operează Uniunea Europeană și să participe la arhitectura de securitate a continentului. Conform unei formule consacrate, este de asemenea foarte interesant și ne bucură faptul că țări care au fost consumatoare de securitate europeană sunt implicate, implicate în producția de securitate, mai ales în regiunea Balcanilor, unde Croația are un, joc, un rol de stabilizare foarte important. Vom aborda toate aceste subiecte. Semnalez, de asemenea, în ceea ce privește relațiile dumneavoastră cu întreaga regiune, menționez faptul că a semnat un acord în ceea ce privește apărarea cu Republica Sârbă, un acord care este, fără îndoială, un model de reconciliere și de perspectivă de viitor în domeniul sensibil și uh, contencios în trecut. Domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, este o onoare și un privilegiu pentru mine să particip la reuniunea subcomisiei pentru apărare a Parlamentului European. Îmi face o mare plăcere, este încă o dată un privilegiu și dați-mi voie, domnule președinte, doamnelor și domnilor, să încep prin a adresa mulțumirile mele cele mai sincere dumneavoastră, țărilor pe care le reprezentați și care ne-au susținut ani de zile în uh, eforturile de aderare la Uniunea Europeană. După cum știți, la ora actuală ne aflăm în etapa finală a procesului de aderare. Am deschis 33 de capitole, dintre care 22 au fost uh, închise provizoriu. Suntem, deci, pe cale să devenim o țară membră și asta cât mai curând posibil. Știți, de asemenea, că vom face toate eforturile necesare și vrem să mulțumim tuturor prietenilor care ne-au susținut. În ceea ce privește politica de securitate și apărare comună, care face parte integrală face parte integrantă din politica externă și de securitate comună. În multe domenii am integrat această politică exact ca și cum am fi deja un stat membru al Uniunii Europene. În primul rând, președintele a menționat care sunt tendințele cele mai importante. Este vorba despre contribuțiile noastre la misiunile de menținere a păcii ale Uniunii Europene. Contribuția noastră este importantă la aceste misiuni. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, tocmai de aici aș vrea să îmi încep intervenția. Aș dori să încep prin a trece în revistă felul în care am dezvoltat diferitele instrumente pentru integrarea noastră în Uniunea Europeană în domeniul politicii de securitate și apărare comună. Ceea ce contează cel mai mult este domeniul operațiunilor. Încă de la bun început am participat la operațiunea EUFOR Chad cu 15 forțe care au contribuit la facilitarea unei tranziții foarte complexe dinspre o operațiune sub egida UE la o operațiune sub egida Națiunilor Unite. La ora actuală, ofițerii noștri navali participă la operațiunea EUNAFOR Atalanta în largul coastei somaleze. Ofițerii noștri servesc sub comandamente belgiene, belgian, uh, olandez, și de asemenea avem un acord cu colegii spanioli. Suntem prezenți la cartierul general al ofițerilor navali în uh, Anglia. Furnizăm ofițeri de poliție pentru misiunea EUPOL în Afganistan și personal din Ministerul Justiției pentru operațiunea EULEX. Am uh, acordat asistență și misiunii EULEX din Kosovo. Angajamentul nostru pe termen lung este de a furniza toate instrumentele necesare pentru a consolida forțele europene prin contribuția la grupurile tactice de lucru, de luptă. Vom uh, participa la uh, EU-BEL cu 50 de mii, 250 de mii de soldați și am contribuit, am hotărât să participăm cu două elicoptere și 20 de soldați la grupul nordic, care va fi operațional în prima jumătate a anului viitor. Este o cerere din partea partenerilor noștri suedezi care nu dispuneau de suficiente elicoptere și ne-am bucurat să le putem pune la dispoziție elicopterele de care aveau nevoie. Spun toate acestea pentru a arăta cât de mult am integrat uh, pescul în uh, uh, politicile noastre. Suntem și un membru NATO de un an și jumătate și ne dezvoltăm forțele pentru a le pune în slujba ambelor organizații. Asta este ce contează cel mai mult, să participăm la aceste operațiuni. În ceea ce privește angajamentul în operațiunile Uniunii Europene și în grupurile EUBEL, am participat la reuniunile cu candidații și cu Troica Europeană în cadrul Comisiei și, după cum știți, doamna Ashton a hotărât să organizeze aceste reuniuni în afara cadrului obișnuit și am uh, contribuit activ la aceste reuniuni, împărtășind uh, din ideile noastre împreună cu alte țări candidate. Am dezvoltat, de asemenea, instrumente pentru dezvoltarea sinergiei UE-NATO, participând la grupul de capacitate UE-NATO. Și ajung astfel la noul concept strategic NATO. A fost extrem de important pentru noi să punem accentul pe necesitatea de a edifica o sinergie puternică între Uniunea Europeană și NATO. Din punctul nostru de vedere, aceste două organizații trebuie neapărat să coopereze în așa fel încât să se evite orice suprapunere inutilă a eforturilor și orice risipă de capacități. Există mai multe scenarii pentru desfășurarea forțelor și în același timp trebuie să ținem cont de reducerea bugetelor apărării. În aceste condiții este important ca două organizații care au aceleași valori și aceleași instrumente să coopereze din ce în ce mai strâns. Din punctul nostru de vedere, este un element foarte important al politicilor care se elaborează la Bruxelles. Cât privește alte aspecte legate de integrarea noastră în politica de securitate și apărare comună, este important ceea ce se întâmplă în cadrul Agenției Europene de Apărare, industria noastră națională de apărare trebuie să fie integrată în cadrul european, trebuie să existe un transfer de tehnologii, trebuie să contribuim la consolidarea bazei industriale europene de apărare care este importantă pentru apărarea europeană în general. De asemenea, avem nevoie de o planificare în domeniul apărării. În multe țări, vedem cât de important este să se pună în comun resursele cât de important este să existe acorduri cu privire la împărțirea poverilor și abordarea multinațională în domeniul uh, industriilor de apărare, în domeniul dezvoltării capacităților, în domeniul forțelor armate în general. Este important pentru securitatea noastră, pentru securitatea internațională. Pentru că țările membre nu pot să facă aceste lucruri de unele singure. Este important să există o cooperare a sistemelor noastre de apărare, având în vedere că ne bazăm pe aceleași valori și interese și având în vedere că amenințările sunt aceleași pentru noi toți. E vorba despre instabilitatea din lume, terorismul, atacurile cibernetice. Toate aceste amenințări nu afectează doar o țară, ci întreaga comunitate internațională și de aceea și răspunsul cel mai adecvat la astfel de amenințări de securitate, cel mai bun răspuns la aceste amenințări care sunt potențate de criza economică, care duce la limitarea bugetelor uh, militare, Cel mai bun răspuns trece, deci, prin punerea în comun a resurselor și prin împărțirea poverii. În ceea ce privește cooperarea politică în domeniul securității și apărării în regiune, Poate că veți fi interesat să aflați care este evaluarea noastră în privința situației din regiune și care sunt prioritățile noastre politice în această regiune, din perspectiva Ministerului Croat al Apărării. Cooperarea bilaterală și multilaterală din regiune reprezintă un aspect crucial al politicii noastre și se traduce printr-o serie întreagă de acorduri în domeniul apărării, acorduri pe care le-am încheiat cu vecinii noștri. Menționez doar ultimul dintre acestea. Este acordul încheiat cu Republica Serbia. Ministrii apărării au semnat de curând acest acord. Am semnat de, aco- de asemenea acorduri în cadrul instituțiilor multinaționale. Carta Statele Unite Adriatica este una, unul dintre aceste organisme. Cât privește ceea ce s-a realizat în regiune, tot ceea ce s-a realizat este rezultatul eforturilor depuse de Uniunea Europeană, de NATO și de țările autonome din regiune care au fost uh, capabile să depășească trecutul și să încheie anumite capitole care țin de istorie. Sistemele de apărare din regiune au reușit să coopereze, ceea ce duce la creșterea stabilității generale. Principalul motor sau unul dintre principalele motoare ale acestei cooperări strânse este viziunea comună în privința familiei europene, pentru că toate țările doresc să adere la Uniunea Europeană și fiecare dintre ele adoptă în ritmul ei toate standardele necesare, aplică reformele necesare pentru a adera pe baza meritelor și ambițiilor fiecăreia. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră mă voi opri aici și aștept uh, cu plăcere întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și vă mulțumesc pentru invitație, domnule președinte. Este un adevărat privilegiu pentru mine. Vă mulțumesc, domnule Șimunovici. Mai mulți colegi au solicitat cuvântul. Aș vrea să vă pun o întrebare de ordin general cu privire la percepția din Croația asupra politicii europene în domeniul securității și apărării. Este o politică cunoscută? Croații sunt conștienți de existența acestei politici? Știu că Croația participă deja la această politică, pentru că cetățenii din țările noastre nu sunt întotdeauna la curent, poate cu atât mai puțin cetățenii din țările dumneavoastră, din țara dumneavoastră unde subiectul este mai sensibil din cauza contextului istoric și care este articularea cu NATO. Pentru că știm că în noile țări membre, NATO este adesea mai bine perceput, relația euroatlantică și politica europeană de securitate și apărare este mai uh, puțin vizibilă. În ce măsură este ea vizibilă în Croația? Aceasta ar fi o întrebare de ordin foarte general. Domnul Weigel dorește de asemenea să vă pună o întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să îi urez bun venit colegului nostru din Croația. Sperăm că Croația va deveni în curând membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Este o realizare foarte importantă pentru Croația faptul că poate să contribuie la eforturile internaționale în diferitele misiuni de menținere a păcii din întreaga lume. M-am uitat la documentația de pe internet, este impresionantă și cred că avem un motiv în plus pentru a vă susține aderarea. Aderarea la NATO și aderarea la Uniunea Europeană. Cred de asemenea că este foarte bine că vorbiți întotdeauna despre această sinergie pe care o conferă aderarea la NATO și la Uniunea Europeană pentru securitatea statelor membre și pentru securitatea comunității europene în general. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de noul statut al uh, armatei și anume statutul profesionist. Ce ne puteți spune despre interesul tinerilor pentru forțele armate? Vor tinerii să suporte rigorile vieții militare? Știm că în Slovenia nu e foarte ușor să recrutăm tineri. A doua întrebare este ce părere aveți despre ultimele sondaje care arată că nu există un entuziasm foarte mare pentru aderarea Croației la Uniunea, Uniunea Europeană. Pot să răspund în parte la această întrebare. Sondajele de opinie nu reflectă interesul real. Cred că dacă s-ar vorbi despre o decizie reală, s-ar ține cont, populația ar ține cont de avantaje și dezavantaje și probabil că croații știu care este avantajul de a fi membru al Uniunii Europene. Aș vrea totuși să vă pun această întrebare. Aș vrea de asemenea să fac o observație. Am uh, urmărit apropierea dintre Croația și Serbia învecinată. A demarat un proces foarte important și nu putem decât să fim uh, foarte mulțumiți de acest lucru. Ați început de asemenea și cooperarea militară. este un semn bun. Faptul că întrebările rămase deschise între cele dumneavoastră au fost soluționate sau sunt pe cale de a fi soluționate. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele introductive și încă o dată fiți binevenit uh, în această subcomisie. Mulțumesc! Merci, thank you. Uh, also on, on... Da, vă mulțumesc. În numele grupului meu politic aș dori să-mi exprim și noi uh, dorința ca Croația să, să adere la Uniunea Europeană cât mai uh, rapid și vă mulțumesc pentru că ați venit și ne prezentați progresele Croației în acest punct de vedere. Aș dori de asemenea să reiterez întrebarea pusă de domnul președinte. Um, cum este uh, percepută politica de securitate și apărare comună în Croația? Un alt lucru care nu este legat uh, direct de procesul de aderare al Croației la Uniunea Europeană. Am citit în ziare zilele trecute că, uh, din păcate, sprijinul populației pentru procesul de aderare la, la Uniunea Europeană a scăzut față de octombrie de anul trecut. Știu că faceți parte din Ministerul Apărării, însă cred că și pe dumneavoastră vă îngrijorează acest lucru, așa cum este cazul uh, meu. Deoarece dacă va exista un uh, referent în, în uh, țara dumneavoastră, um, cred că ar fi bine să știm exact care este situația după toate pro- progresele efectuate. Ne-ați explicat mai înainte rolul pe care îl considerați dumneavoastră că ar trebui să aibă Croația în ceea ce privește aspectele militare. Uh, tocmai am avut o, o discuție cu domnul Van Oș în ceea ce privește această colaborare între partea civilă și cea militară și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește aspectul și implicarea uh, civilă a Croației în, uh, uh, în această dezbatere europeană legată de securitate și de apărare. În cadrul acestei dezbateri știm că există un rol important rezervat um, aspectului civil. În ceea ce privește grupurile tactice de luptă, unii își doresc ca acestea să fie implicate în uh, crizele umanitare. După părerea mea, nu ar fi bine să se întâmple acest uh, lucru și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră și al guvernului. Vă mulțumesc. Domnul, Domnul Șimonovici. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru interesul manifestat și pentru întrebările puse și aș dori să încep cu întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Și este vorba de uh, percepția în Croația asupra politicii de securitate și apărare comună și mulțumită eforturilor uh, depuse de Uniunea Europeană prin intermediul acestei politici de securitate și apărare comună în regiune, cred că acest aspect legat de uh, securitate și de apărare în Uniunea Europeană este un lucru care este foarte bine uh, cunoscut și este de asemenea uh, apreciat în ceea ce privește uh, securitatea uh, dură, NATO uh, reprezintă, desigur, uh, punctul de reper principal atunci când vorbim despre apărare, însă, în același timp, există și o foarte bună înțelegere a ceea ce înseamnă și ceea ce aduce tratatul de la Lisabona um, din punctul de vedere al echipării Uniunii Europene cu instrumente mai puternice de apărare, care um, sunt bine integrate în peisajul de apărare larg al Uniunii Europene. La nivelul guvernului există o adevărată rețea de conferințe și de uh, seminarii uh, organizate în uh, regiune pentru a afla mai multe lucruri despre PSAC, despre integrarea PSAC în uh, politicile țării noastre. Deci aș putea spune că uh, Există un grad din ce în ce mai mare de cunoaștere acestei politici în rândul uh, opiniei publice și a rolul acestei politici în Croația și în regiune. Și uh, în ceea ce privește con- con- și, și contribuția uh, Croației la politicile europene și la misiunile europene, această contribuție a fost uh, uh, prezentată în mass media și um, suntem și, și în ceea ce privește pre, uh, prezența noastră în, uh, în operațiunea din CIAD, am făcut acest lucru. Deci toate, cele, toate măsurile luate de noi sunt uh, bine cunoscute. Și uh, sunt, devin tot mai cunoscute și conotațiile europene ale operațiunilor la care uh, participăm. În ceea ce, în, în ceea ce privește uh, dezvoltarea de uh, instrumente civile în uh, cadrul participării operațiunilor de dezvoltare, um, V-am, ați avut dreptate, v-am uh, vorbit despre aspectul uh, militar, însă uh, furnizăm și ajutor pentru dezvoltare și instrumente uh, juridice și recunoaștem din ce în ce mai mult că trebuie să ne implicăm să fim, spre, să fim prezenți și în cadrul dimensiunii uh, ajutorului uh, pentru dezvoltare. Uh, Aspectul militar, desigur, este important, însă nu este singur. Există foarte multe aspecte care trebuie abordate din uh, punct de vedere uh, civil. Și în legătură cu acest lucru există o zonă foarte largă în care trebuie să se implice Uniunea Europeană. În ceea ce privește grupurile tactice de luptă, știți că participăm la două asemenea grupuri tactice de luptă și nu după părerea noastră, este nevoie ca aceste uh, grupuri tactice de luptă să fie instrumente care să poată fi folosite, să poată fi folosite acolo unde este nevoie de ele și așadar trebuie să existe o discuție serioasă legată de gradul de uh, folosire al acestor grupuri tactice de luptă pentru diferite scenarii. Deci nu, sunt de acord că, nu pot, că acestea nu pot fi folosite pentru orice scop și există, desigur, și un aspect financiar la care trebuie să ne uh, gândim. Însă suntem confruntați cu amenințări uh, foarte uh, diferite și de aceea trebuie să discutăm uh, serios în ce scenarii ar putea fi, în ce situații ar putea fi folosite aceste uh, grupuri tactice de luptă. În ceea ce privește întrebarea referitoare la cât de atractivă este profesia de militar în Croația, în acest moment uh, am reușit să, să uh, trezim interesul tinerilor în sensul intrării în armată. Există uh, percepția că forțele armate s-au schimbat, că sunt mai moderne, sunt integrate în NATO, vor fi integrate în Uniunea Europeană și um, meseria de soldat uh, este una interesantă, o, ar putea fi o carieră uh, interesantă prin care poți să beneficiezi de o educație specială și de poziții importante în cadrul NATO, a Națiunilor Unite și, desigur, uh, aspectul uh, financiar este din ce în ce mai uh, important. Așadar, în acest moment, putem să trezim interesul tinerilor față de cariera militară și datorită faptului că am introdus sistemul de um, recruți uh, voluntari, deci există anumite persoane care nu vor deveni militari de uh, profesie, ei, au, ei sunt un fel de uh, rezervă și după un, o pregătire de câteva luni, dacă ajung la concluzia că uh, își doresc să continue această carieră, pot să o facă. Așadar, în, cred că am trezit suficient interesul tinerilor. În ceea ce privește um, opinia legată de um, aderarea la Uniunea Europeană, foarte important este dialogul care are loc cu uh, opinia uh, publică. Trebuie să explicăm care sunt responsabilitățile legate de uh, statutul de uh, membru al Uniunii Europene, uh, și acest lucru se întâmplă um, în, uh, peste tot în țară și răspunsurile pe care le primim sunt uh, foarte uh, pozitive. La diferite uh, niveluri ale populației, desigur, există uh, nevoia de a ști mai multe lucruri uh, și trebuie să uh, explic și în momentul în care explicăm lucrurile uh, în mod adecvat, răspunsul este foarte pozitiv. Uh, În sondajele de opinie, um, aproximativ 60% din uh, populație sunt uh, de acord cu aderarea la Uniunea Europeană. Desigur, în anumite uh, sondaje de opinie, situația este exact opusă. Multe lucruri depind însă de cum pui întrebările sau important este și în ce zi a fost efectuat sondajul respectiv. Însă tendința generală este una pozitivă și um, când vom ști uh, data de, pe, pentru semnarea protocolului de uh, aderare, um, întreg uh, efortul uh, poate fi poate fi uh, structurat pentru a intra în ultima fază a dialogului cu opinia publică. și um, cred că este un domeniu important în care um, ar fi, uh, ne-ar ajuta foarte mult experiențele altor state care s-au aflat în acest uh, proces de aderare. O țară care a, a trecut prin acest uh, uh proces de aderare de curând uh, ar putea să uh, prezinte schimbările uh, întâmplate în urma aderării și care au fost beneficiile procesului de aderare în diferite sectoare, de la agricultură și alte sectoare. Este vorba de sectoare care um, sunt înțelese de opinia uh, publică. Însă cred că există o tendință uh, pozitivă și suntem uh, încrezător că în momentul uh, în care va trebui să luăm această decizie, această decizie va fi foarte bine pregătită. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă pun două întrebări care se leagă uh, indirect de ceea ce ați evocat dumneavoastră înainte, care se leagă și de uh, apărare și de țara dumneavoastră. Mai întâi ați vorbit despre acordul, am vorbit înainte despre acordul franco-britanic, aș vrea să știu ce părere aveți despre acest acord în domeniul apărării. Vi se pare un efort egoist a două țări care au capacități uh, superioare și care o iau practic uh, pe un drum izolat sau vi se pare că este mai degrabă un exemplu care ar putea fi urmat de celelalte state membre care ar putea să fie într-un fel ca un electroșoc uh, și să lanseze o nouă tendință. Și o a doua întrebare, pentru că știți că Parlamentul European urmărește foarte îndeaproape procesul de aderare al Croației la Uniunea Europeană. Am primit acum uh, câteva luni pe domnul procuror Bramhertz aici la noi și care se plângea că anumite chestiuni mai trebuiau gestionate, mai trebuiau rezolvate cu Croația, mai ales în ceea ce privește documentația care este rolul dumneavoastră, ministerului dumneavoastră, Ministerul Apărării din Croația, în colaborarea cu Tribunalul uh, de la Haga și cum considerați că poate fi îmbunătățit acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru întrebările dumneavoastră în legătură cu primul aspect de cooperare în domeniul apărării. Este vorba de o așa numită entente cordial între Franța și Marea Britanie. Cu siguranță acesta este un lucru care merită susținut și cu siguranță este și un, o posibilitate de a avansa în anumite domenii în care nu periclitează arhitectura totală a Uniunii. Și cred că merită să creăm anumite grupuri, poate, care să fie model pentru ceilalți care să poată urma. În ceea ce privește cooperarea, găsirea de soluții la nivel multinațional, credem că aceasta este într-adevăr o necesitate și noi am putea să fim uh, pregătiți pentru a putea dezvolta astfel de instrumente. Cu siguranță o întreagă serie de mecanisme de apărare trebuie să fie posedate de către toate statele membre, trebuie să avem, așadar, uh, să îndeplinim anumite condiții de securitate națională. Însă trebuie să ținem cont și de limitarea bugetului de apărare și nimeni nu poate, deci, să aibă toate aceste instrumente singur. Iată, deci, consecința logică și anume de a avea acorduri care funcționează. Anumite state au putut să își uh, gestioneze mai bine resursele, pentru altele acesta însă n-ar putea fi fezabil. Deci există un interes foarte evident uh, la unele țări să aibă astfel de tip de cooperări și credem că trebuie mers pe această cale. Fără o astfel de cale am putea periclita întreaga organizație, într-adevăr. Dar trebuie ca și scopul acestora să fie să nu pericliteze interesul general. Vom uh, încerca să urmăm aceleași, aceeași cale precum uh, au făcut-o și partenerii noștri de cooperare. Apoi, în al doilea punct pe care l-ați menționat, știți că am făcut uh, eforturi foarte mari pentru a îndeplini toate criteriile și cerințele Tribunalului de la Haga, mai ales uh, și cele ale domnului Bramertz, am avut un task force care a fost creat în acest sens, care a trebuit să pună la dispoziție toate documentele care au fost cerute și s-a trecut printr-o serie de proceduri, uh, de procese și au fost uh, parte la proces mai multe persoane pentru a putea să îndeplinim toate criteriile care ni s-au cerut. Aceasta a fost recunoscut de către Tribunalul de la Haga. Este vorba de un efort constant care va fi continuat cu siguranță și uh, pe viitor. Însă, este clar că au existat anumite acuzații în legătură cu anumite documente care există sau nu, nu se știe, dar de aceea am instaurat un task force care să stabilească veridicitatea acestor acuzații. Deci anumite documente nu au fost uh, puse la dispoziție pentru că nu există. Toate documentele pe care am reușit să le găsim au fost puse la dispoziția tribunalului, din câte știu eu, și aceasta se va întâmpla și mai departe. Mulțumesc. Doamna Luna, ce care o întrebare. Mulțumesc. Domnule ministru, mai sunt două lucruri la care m-am gândit să vă întreb. Una, unul este în ceea ce privește NATO. Există foarte multe costuri care revin bugetului dumneavoastră pentru adaptarea la noile structuri puteți face față la aceste schimbări, având în vedere și criza financiară? Știu că nu este ușor. Cum ați reușit să faceți acest lucru? Dacă da, ați reușit deja? Și care este părerea sau opinia publică um, pe această temă, având în vedere criza? În al doilea rând, am auzit că se vorbește de o antantă între Italia, Slovenia și Croația, de o posibilă alianță. Uh, Puteți să ne dați câteva detalii despre un astfel de acord posibil? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lunacek, în legătură cu prima întrebare, cu siguranță putem spune că avem uh, limitări serioase în ceea ce privește creșterea bugetului pentru apărare. Probabil că am atins 2% din uh, PIB momentan la cheltuielile pentru apărare însă suntem la 1,37. Deci bugetul nostru nu a putut crește așa cum ne-am fi dorit uh, și așa cum au, uh, previz, au uh, prevăzut diferitele estimări economice. În ceea ce privește relația cu NATO aici, cred că acest lucru se aplică și la UE și la bugetul nostru de apărare. Intrarea într-o alianță înseamnă că nu trebuie să mai dezvolți singur toate capacitățile de apărare, așa cum ar trebui dacă ai fi singur. Dar trebuie să te concentrezi pe ce poți face și poți aștepți de la aliații tăi să îți completeze lipsurile, oferind în același timp ceea ce poți oferi în această alianță. Cred că toată lumea are de câștigat. Noi am avea mult mai multe de câștigat în NATO decât dacă am să rămâne singuri pe margine. Trebuie să ținem cont de toate scenariile posibile și bugetul de apărare nu poate decât să aibă de profitat. Având în vedere o situație precum uh, cea de acum, în care limitările bugetare sunt evidente, credem că există o relație pozitivă între faptul de a fi membru în uh, NATO și faptul că a trebuit uh, redus bugetul pentru apărare. Aceste reflexii ne ajută cu siguranță să examinăm mai multe soluții multinaționale care ar putea să aibă repercursiuni uh, pozitive și să ne ajute să uh, economisim bani. S-a menționat deja așa cum au spus uh, și cum au declarat și ministrii uh, sloveni și croați în domeniu. S-a vorbit așadar de o posibilă, un posibil spațiu comun de apărare, um, spațiu aerian comun între aceste două țări. Acesta face parte din nevoia noastră de a împărți sarcinile și de a pune în comun aceste resurse, așa cum am văzut-o și prin acordul franco-britanic. Unde ne-ar duce așa ceva, nu știm, dar ne bucurăm să putem discuta aceste aspecte și alte aspecte cu prietenii noștri din Slovenia pentru a putea evita paralelisme, pentru a explora concret o comunitate de interese pragmatică cu prietenii noștri uh, sloveni pentru a face economii. Eu personal, așa cum am uh, avut o discuție și pe tema alte teme cu prietenii din Slovenia, este că trebuie să extindem aceste cooperări uh, și pe alte domenii. Sigur că o problemă este apărarea spațiului aerian, dar există diferite acorduri, diferite politici în domeniul acesta, dar de exemplu, există țări care fac parte din uh, sistemul de acoperire radar al NATO. Putem să găsim diverse soluții inovatoare pentru a răspunde la exigențele de securitate națională și pentru a economisi bani în același timp. Aceasta ar permite și instituțiilor de apărare să consolideze relațiile prietenoase între țările noastre. Acestea sunt uh, motivele pentru care eu cred că trebuie să discutăm astfel de acorduri, de exemplu cu prietenii noștri din Slovenia. Noi credem că este un lucru bun. Mulțumesc, domnule secretar de stat, uh, foarte mult pentru vizita dumneavoastră, mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră.